birouri și ne ascultă. Cu această convingere vă spun că am primit studiul finalizat și vă putem prezenta rezultatele. Toat, toată munca noastră se referea la schimbările demografice, lucru pe care l-am apreciat foarte mult. Este așadar un studiu foarte important și îi dau în le voi da în acest sens uh, cuvântul experților. Începem cu doamna Manuela Samek Lodovici și după aceea colegii săi. Trei experți pe care îi avem alături de noi. Doamna Samek Lodovici, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat să prezentăm acest studiu. Este un studiu destul de consistent. Prima parte este analiza comparativă, a doua parte, volumul mai gros, este lista celor 10 studii de caz pe care le-am făcut. Câteva cuvinte în legătură cu obiectivul și conținutul studiului Obiectivul a fost să avem o privire globală a structurilor demografice, demografice regionale și a trendurilor în politica de coeziune 2007-2013 pentru a vedea ce fel de indicații putem să uh, derivăm pentru perioada de programare care începe anul viitor, 2014-2020. În acest sens, am trecut în revistă literatura și datele cu privire la uh, trendurile demografice și spațiale. Am revizuit documentele de programare ale politicii de coeziune 2007-2013 și de asemenea am privit uh, datele de cheltuieli cum au fost investite fondurile în măsuri care pot, pot să fie legate de schimbările demografice. Am uh, făcut în final o analiză pe teren a 10 cazuri, studii de caz regionale care sunt reprezentative pentru condițiile socioeconomice și demografice europene. În final am tras câteva concluzii și am sugerat câteva implicații politice pentru perioada 2014-2020. Voi uh, trece rapid prin punctele principale ale prezentării, pentru că văd că mai sunt și alte prezentări. O provocare majoră pentru regiunile europene sunt uh, Uh, scăderea și îmbătrânirea populației. În două din trei regiuni se uh, vede o asemenea îmbătrânire a populației. Problema este că se reduce populația de vârstă um, în care aptă de muncă deci există mai puține persoane apte de a munci care trebuie să susțină un număr din ce în ce mai mare de persoane în vârstă. Aceasta este provocarea majoră care are implicații economice și sociale extrem de serioase. Migrația internațională a devenit un vector major de creștere a populației în multe state, mai multe din trei sferturi din creșterea populației s-a datorat migrației nete. Cu toate acestea, chiar dacă aceste trenduri sunt comune în Europa, există diferențe foarte mari între regiuni. Există un caracter eterogen. Unele regiuni văd o populație în creștere, altele în scădere, altele regiuni experimentează o migrație internă, altele regiuni um, trec printr-un proces de depopulare datorită migrației către exterior. Există și diferențe mari chiar în interiorul regiunilor în funcție de distribuția spațială a populației. Capitalele, populația crește, crește în capitale, Există un proces de suburbanizare în zonele urbane, oamenii se mută din centru către periferie, în special familiile cu copii, și în interiorul orașului avem o concentrare a persoanelor mai în vârstă și a imigranților. Există alte orașe mici ale căror populații, populația scade, în special în estul Europei și în periferia Europei vestice, după care apare și, zon, apare și problema zonelor periferice, rurale sau muntoase, care prezintă un risc foarte mare de izolare și de pierdere a populației. Așadar, există diferențe majore care cer politici diverse. Nu putem avea uh, o singură politică pentru, o singură, pentru un singur stat, pentru că există diferențe în cadrul statului și există diferențe chiar și în cadrul regiunilor. Deci trebuie să se țină cont de condițiile locale. Nu știu dacă puteți să vedeți pe ecrane, însă acum pe această foaie avem o estimare a trendurilor demografice în Europa în cele Eh, în cele 27 de state membre între 2008 și 2030. Eh, în zonele albastru deschis, probabil va exista o creștere a populației, probabil datorită creșterii iar în zonele mai întunecate este mai probabil să existe o descreștere a populației datorită reducerii creșterii naturale sau datorită migrației spre exterior. Din aceste imagini vedeți că populația în declin se localizează în special în Polonia și în Europa Centrală, precum și în statele baltice și estice. Iar uh, Europa de Sud are anumite zone cu populație în creștere și altele cu populație în scădere, deci situația diferă. După cum anticipam, aceste trenduri demografice au efecte importante în ceea ce privește creșterea economică și coeziunea socială. Din cauza acestui efect, o problemă uh, anticipată este scăderea populației apte de muncă. Pentru că dacă nimeni nu susține o creștere a populației apte de muncă, înseamnă, asta înseamnă o productivitate mai scăzută și o creștere mai scăzută. Așadar, pentru a rezolva problema, trebuie să creștem rata de participare în cadrul muncii, în special pentru femei și pentru persoanele în vârstă. Trebuie să îmbunătățim condițiile de pe piața de muncă pentru angajarea imigranților. Din punct de vedere al efectului social, problema este riscul de izolare și de sărăcire a unor grupuri sociale. Persoanele care locuiesc singure, persoanele care locuiesc în zone muntoase sau periferice, izolate, migranții, imigranții, ceea ce duce la costuri mai mari pentru bugetele publice din punct de vedere al uh, protecției sociale, sănătății, pensiilor. Cheltuielile pentru sănătate sunt și ele în creștere, așadar există o problemă de durabilitate a statului social în fața îmbătrânirii populației. Există așadar multe domenii politice care sunt afectate de schimbările demografice. Trecem de la sisteme de protecție socială la politicile de uh, angajare și industriale. Avem nevoie de mai mulți, uh, de mai multe persoane pe piața muncii. Avem nevoie de uh, noi companii noi întreprinderi, noi producători. Avem nevoie de politici pentru arhitectură urbană, pentru a reduce diferențele majore între zonele urbane și rurale, între capitală și periferie. Avem nevoie de infrastructuri care să susțină legăturile între diversele zone. Asta înseamnă infrastructură de transport, dar și tehnologie pentru informatică și comunicare. De asemenea, infrastructură socială, crearea unor infrastructuri pentru sănătate și educație. Avem nevoie de politici pentru egalitatea de gen și pentru susținerea familiei, pentru a susține fertilitatea și participarea femeilor la piața muncii. Dacă femeile participă mai mult pe piața muncii, atunci pot să compenseze oarecum reducerea numărului de persoane apte de muncă. Trebuie să avem o politică de educare și de formare pentru a forma uh, noi angajați. Avem nevoie de imigrație și de politici de integrare în acest sens. Toate aceste politici sunt relevante atunci când vorbim despre schimbările demografice și sunt implicate o serie de niveluri instituționale. Avem nevoie de intervenții de la instituțiile europene, Comisia Parlamentul, Comitetul Regiunilor și acestea au fă- făcut deja foarte mult pentru că începând din 2005 au început să discute despre aceste probleme. Au uh, produs indicatori, date, rapoarte, așa încât acum avem o serie de studii care ne arată care sunt problemele la nivel local se reglementează fondurile structurale pe probleme demografice, avem un regulament pentru FEDER și Fondul Social European care menționează schimbările demografice. Schimbările demografice fac parte din provocările majore și, de asemenea, în inițiativele emblematice. Există Există indicatori pentru îmbătrânire, formare de-a lungul vieții. Toate aceste lucruri uh, sunt uh, introduse în regulament. Parlamentul a început să discute deja acest lucru. Uh, în 2011 a existat o rezoluție pentru implicarea uh, schimbărilor demografice, ceea ce am văzut în studiul nostru. Rezultatele noastre sunt foarte coerente cu datele din rezoluție și uh, concluziile politice sunt și ele coerente cu rezoluția. La nivelul statelor membre, s-au revizuit sistemele de pensii și de sănătate. Aici problema este în special durabilitatea cheltuielilor publice din punct de vedere al pensiilor și al îngrijirilor de sănătate. Trebuie să reducem cheltuielile pentru că riscul este ca în viitor aceste cheltuieli, cheltuieli să crească foarte mult la nivel regional, s-a acordat atenție în special acțiunilor finanțate de politica de coeziune. Nu, poate nu explicit, dar multe dintre aceste probleme au fost vizate de politici la, la nivel regional și local. Așadar, Așadar, demografia este importantă în aceste politici pentru că majoritatea temelor, de, temelor, temelor prioritar, prioritare ale FEDER și FSE sunt legate de probleme demografice. Am clasificat aceste teme prioritare conform sumelor bugetare alocate. Am văzut că în jur de 19% din FEDER, FSE și Fondul de Coeziune au fost alocate către un teme prioritare care vizează direct sau indirect provocările demografice. S-a făcut așadar foarte mult și chiar dacă nu există o mențiune explicită a aceste, acestor probleme în principiile orizontale. În, pe harta următoare puteți vedea cum au alocat regiunile fondurile FEDER, FSE și de coeziune către măsuri legate de schimbările demografice. Regiunile mai întunecate sunt cele care au alocat cel mai mult din resursele totale către aceste probleme cu albastru mai deschis, statele și regiunile care au alocat uh, sume mai scăzute. Vom vedea ulterior ce măsuri au fost finanțate prin fondul de coeziune. Pentru FEDER, fondurile au, au avut legătură cu infrastructura socială, sănătate, educație și infrastructură socială pentru regenerarea zonelor uh, urbane sau rurale. Acestea sunt cele două zone principale de intervenție care sunt importante pentru schimbările demografice. Federa a finanțat cercetarea și inovarea privind noi produse și servicii care pot fi folositoare Uh, populației uh, îmbătrân, care îmbătrânește. Deci acestea sunt uh, evoluții tehnologice foarte importante și care ar putea să fie folosite mai mult. În ceea ce privește Fondul Social European, chestiuni legate de ocuparea și incluziunea lucrătorilor mai vârstnici, e vorba de îmbătrânirea activă, mai ales pentru femei. Există programe de sprijinire a participării și ocupării femeilor. Pentru tineri și pentru migranți, acestea sunt, sunt principalele obiective ale Fondului Social European Acestea sunt grupurile de populație vizate. Cooperarea teritorială joacă un rol foarte important, mai ales în ceea ce privește schimbul de bună practici și experiență în domeniul schimbărilor demografice. Există programul uh, interactiv numit DART, care este extrem de interesant, fiindcă se concentrează asupra schimbărilor demografice și aduce la oaltă regiuni din țările din vest și țările din est, um, printr-un schimb de experiență și de politici. Iar în momentul în care discutăm um, cu uh, cei care am vorbit în România, de pildă, mi s-a spus că a fost foarte folositor uh, să înțeleagă cum pot aborda problema la nivel local. Dar um, nu există o strategie cuprinzătoare privind schimbările demografice. În unele țări există într-adevăr o strategie privind îmbătrânirea populației și schimbările demografice în care aduce la oaltă toate instituțiile și domeniile de politică și există o înțelegere a potențialului fondurilor structurale în abordarea acestei probleme. Uh, deci se face ceva fără să fără să existe o strategie clară pe marginea acestor chestiuni. S-ar putea face mai mult, după părerea mea. Principalele două probleme care există fragmentarea acestor măsuri, fiindcă nu există o strategie abor, um, coerentă și durabilitatea, fiindcă uneori proiectele sunt uh, de mici dimensiuni, în momentul în care s-a terminat finanțarea, proiectul s-a terminat, a fost încheiat, măsurile nu sunt continuate. Momentul în care am făcut interviurile pentru perioada de programare, program, perioada de programare 2014 Uh, care începea, care începea în 2014 era uh, la început și și reprezenta un subiect extrem de important la nivel local. Toți cei care am vorbit uh, ne spuneau că acest element este extrem de important și până acum ce s-a făcut majoritatea fondurilor structurale au fost folosite pentru îmbunătățirea accesului pe piața muncii a migranților, tinerilor, persoanelor mai vârstnice. Infrastructura socială a reprezentat a do- al doilea domeniu de intervenție în ceea ce privește cota de fonduri structurale alocată viziunilor referitoare la schimbările demografice. Regenerarea, re, măsuri de regenerare urbană și rurală, care au fost foarte importante, mai ales în unele zone uh, infrastructura TIC și serviciile TIC au, au primit mai puține fonduri, și, cu excepția unor regiuni periferice din Finlanda, Suedia și Marea Britanie. Este vorba de, și, de regiuni ultraperiferice. În încheiere, pentru că nu vreau să-mi depășesc timpul alocat de 10 minute, Înainte de efectele politicii, câteva cuvinte despre pachetul, proiectul de pachet legislativ pentru 2014-2020. Acest pachet legislativ, chiar dacă schimbarea demografică nu reprezintă unul dintre obiectivele orizontale ale noi politici de coeziune, are un, uh, un rol mult mai accentuat decât în uh, perioada de programare anterioară se face referire în mod explicit la aceasta printre obiectivele transversale ale, ale cadrului strategic comun. Principiul coeziunii teritoriale care stă la baza acestei noi politici de coeziune este extrem de important în contextul schimbărilor demografice, fiindcă se spune astfel că ar trebui să abordăm uh, provocările specifice fiecare, fiecărui domeniu, fiindcă, după cum am văzut, caracterul heterogen este foarte pronunțat la nivelul regiunilor. În noul regulament um, privind uh, FEDER și privind Fondul Social European, FSE, pun mai mare accent asupra dezvoltării ur- urbane durabile, cu finanțare alocată pentru acest scop și pentru regiunile slab populate și regiunile ultraperiferice, uh, în ceea ce privește FEDER, iar pentru FSE se pune mai mare accent pe promovarea um, um îmbătrânirii active și, sănă, uh, și în bună sănătate și um, pe măsurile de incluziune socială, 25% din FSE ar trebui să fie folosit pentru folosite pentru combaterea sărăciei și măsurile de incluziune socială. Și aici putem să avem o legătură foarte clară cu schimbările demografice. Există și unele instrumente care, sunt, care se regăsesc în, în acest document și care pot uh, lesni o abordare integrată ce reprezintă uh, un element extrem de important în ceea ce privește schimbările demografice este vorba de dezvoltarea condusă de comunitate la nivel local, investițiile teritoriale integrate și operațiunile integrate și planul de acțiuni, planul de acțiuni comune. Fiindcă una dintre, cele, dintre uh, um, concluziile celor mai bune practici a fost integrarea politicilor uh, regionale și naționale și uh, Fondul Social European Fondul European pentru Dezvoltare Regională și uh, Fondul Agricol. Iar prin această abordare coordonată, rezultatul era mult mai bun decât uh, dacă aceste elemente erau dezvoltate în mod individual. În încheiere vreau să vă spun că politica de coeziune și fondurile structurale reprezintă principalele instrumente care ajută regiunile să se adapteze la schimbările demografice, fiindcă se pune accent uh, pe dimensiunea locală uh, și uh, abordarea este integrată, iar, um, iar um, la nivel de timp este multianuală. Experiența de până acum ne arată că se, se dă din ce în ce mai multă atenție a acestor chestiuni, dar măsurile rămân în continuare fragmentate și problema durabilității subzistă. Pentru a îmbunătăți eficiența politicii de coeziune, trebuie să Trebuie ca la nivel european să punem mai mult accent pe schimbările demografice, să ne să considerăm unul dintre cele mai importante elemente orizontale care merge mână în mântă cu politica de coeziune și trebuie să reprezinte unul dintre obiectivele generale, astfel încât regiunile uh, trebuie să um, abordeze această chestiune în mod precis. Avem nevoie de o abordare integrată și de un cadru de guvernanță pe mai multe niveluri care să stabilească foarte clar um, uh, rolul diverselor uh, niveluri de guvernanță și a finanțării, e nevoie să se dea mai multă atenție PPP-urilor, parteneriatelor public-private, fiindcă printre exemplele de bune practici s-a regăsit și acesta, fiindcă se pot implica actorii privați uh, la nivel local este important să se sprijine și noi abordări mai, uh, act, mai proactive. Schimbările democratice ar trebui să fie considerate nu doar o problemă, ci și o șansă, o șansă de a pune la punct noi tehnologii, de a deschide noi piețe, fiindcă poate crea noi piețe, poate crea noi piețe pentru noi produse și noi servicii. Persoanele vârstă, femeile, migranții pot deveni agenți economici și nu numai persoane care au nevoie de asistență socială, fiindcă au competențe, au calificări și dacă sunt puse în valoare, atunci aceste persoane își pot uh, aduce contribuția la creșterea economică. Dar noi trebuie să, să, uh, să, dez, să dezvoltăm această nouă mentalitate privind aceste provocări și, în egală măsură, trebuie să să creăm și să împărtășim bune practici, noi abordări de politică pentru a putea învăța din toate acestea, mai ales la nivel local. Instituțiile locale trebuie să învețe cum uh, pot fi abordate aceste politici. Trebuie să îmbunătățim capacitatea instituțională la nivel regional și local. Acestea au nevoie de sprijin de la nivelurile mai înalte, au nevoie de sprijin în ceea ce privește modul în care să abordeze aceste chestiuni și, în egală măsură, avem nevoie de o îmbunătățire a monitorizării și evaluării avem nevoie de date noi defalcate pe, la nivel local, regional, pentru a vedea care sunt problemele cu care ne confruntăm la uh, fiecare nivel de intervenție. Iată cele două ultime diapozitive privind care ar putea avea instituțiile europene și Parlamentul European. Instituțiile europene ar trebui să ofere o coordonare mai eficientă între politi politicile care au mai multă vechime la nivel local și să aibă parteneriate mai proactive, ar trebui să să aibă o dezbatere privind eficiența diverselor politici, fiindcă nu s-au evaluat acesta, s-a evaluat prea puțin, s-a evaluat prea puțin eficiența politicilor care au fost folosite în acest domeniu și dacă nu sunt evaluate acestea, atunci eh, toată lumea nu face decât să creeze noi abordări, de, să creeze noi politici fără să știm dacă acestea funcționează sau cum funcționează. Deci este important să existe mai multă cercetare, mai multă evaluare privind, mm, privind politicile pentru a vedea care, sunt, care politici sunt mai eficiente în soluționarea anumitor aspecte legate de schimbările demografice. E nevoie de, de date și de indici pentru a oferi uh, sprijin instituțiilor locale și, și actorilor locali uh, pentru a ajuta să fie mai pregătiți spre a face față problemelor aferente schimbărilor demografice. Iar uh, pentru Parlamentul European uh, pot să vă spun că, într-adevăr, această instituție este extrem de importantă, fiindcă îi reprezintă pe cetățeni. Deci poate să dea un imbold Comisiei, uh, Comitetului Regiunilor, să se aplece mai mult asupra acestui subiect poate solicita statelor membre și regiunilor să, să fie mai atente la schimbările demografice și problemele și provocările demografice la nivelul programelor operaț operaționale, poate solicita Comisiei Europene și statelor membre să ofere sprijin tehnic și a, asistență a autorităților locale și regionale și, și actorilor locali în ceea ce privește rezolvarea diverselor probleme, poate solicita Comisiei Europene și statelor membre să să pună la dispoziție date și indici demografici la nivel local și poate stimula dezbaterea și campanii de sensibilizare în ceea ce este importanța acestor chestiuni și în ceea ce privește diversele fațete ale schimbărilor demografice și modul în care acestea pot, aceste probleme pot fi soluționate, de pildă prin promovarea rețelelor uh, tematice de învățare, a seminarilor, atelierelor la nivel uh, local, uh, național. Deci se pot, se pot în pot începe dezbateri pe aceste subiecte la nivel local și Comisia Regii s-ar putea întâlni în mod regulat cu alte comisii din Parlamentul European care se ocupă de chestiuni aferente schimb, schimbărilor demografice, Comisia pentru Ocupare, Comisia FEM, fiindcă chestiuni legate de, de gen sunt extrem de importante aici. Și așa mai departe. Și cu Comisia, bineînțeles, și cu Comitetul Regiunilor. Mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze dacă am depășit timpul alocat. Mulțumesc. O, din păcate o să-i rog pe următorii noștri invitați să fie mai subcinți pentru a avea timp și de discuții. Domnul Albert S. Palos. And soon the six people who are here would like to say something else, and everybody speaks half an hour, we have Hola. Hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o adevărată plăcere pentru mine să împărtășesc alături de dumneavoastră perspectiva mea în legătură cu democrația europeană și în special perspectiva țărilor din sudul Europei, Portugalia, Spania, Italia și Grecia, din punctul meu de vedere. Voi încerca să fiu foarte succint și am să încep printr-o caracterizare din punct de vedere demografic a acestei regiuni din sudul Europei. Iată câteva date concrete. Țările din sudul Europei s-au caracterizat întotdeauna și se caracterizează și în ziua de astăzi printr-o rată a fertilității foarte scăzută. În general, media de copii pe mm, cap de femeie, să zic așa, este sub 1,5 copii. Aceste țări sunt, pe de altă parte, țări cu speranță de viață din uh, cele mai înalte, bărbații cu peste 79 de ani, iar femeile și mai mult decât aceasta. Deci e vorba de țări care au o fertilitate scăzută, dar o speranță de viață ridicată. Pe de altă parte, este vorba de țări care în uh, ultimii 10 ani au primit foarte mulți imigranți. Și vă rog să mă iertați, aici nu se vede harta pe care o pregătisem eu. Vă rog să vă imaginați această hartă în care Spania, Italia, în special și în plus și Portugalia, au primit între 1998 și 2007 un număr foarte ridicat de imigranți. Țările din sudul Europei, din păcate, se caracterizează și prin alte aspecte, în special o rată a șomajului mult mai ridicată decât în restul țărilor europene. Iată aici aveți harta corespunzătoare, ne aflăm în jur de 25% în Spania pentru rata șomajului și o rata a șomajului în rândul tinerilor, în special foarte ridicată. În Spania acest, această rată se află în jur de 50% pentru tinerii între 20 și 25 de ani. Un alt element surprinzător este faptul că țările din sudul Europei au o rată de angajare a persoanelor între 55 și 64 de ani care se află uh, sub 50%. Deci e vorba de țări care au puțini copii, trăim foarte mult, avem un șomaj foarte ridicat, șomaj în rândul tinerilor și mai ridicat și în plus în, a, uh, în a, uh, la vârstele de între 55 și 64 de ani nivelul ocupării este scăzut. Ce se va întâmpla însă în următorii ani? Care sunt tendințele actuale? Se pare că nivelul fertilității nu uh, va crește. Am avut o fertilitate scăzută și într-o perioadă economică bună, iar acum, într-o perioadă de criză economică, e clar că aceasta va îngreuna și mai mult lucrurile. Pe de altă parte, din punct de vedere al migrației, s-a inversat ciclul. Până acum am primit foarte mulți imigranți, iar la ora actuală sunt uh, mai mulți spanioli care pleacă din țară în afară și nu invers. De aceea este foarte probabil ca în următorii 10 ani populația să scadă în această regiune. este de asemenea foarte probabil ca în toate aceste țări pe care le prezint acum, perioada următorilor 10 ani, deci eu unul cred că în 2017 în Spania vor exista mai multe decese decât nașteri înregistrate. Deci iată, se va schimba radical uh, scenariul din punct de vedere al demografiei. Iată, în fața acestei uh, situații de-a dreptul apocaliptice, uh, pot să vă spun că de câte ori apar uh, știri Uh, care confirmă aceste tendințe, primim tot felul de apeluri din partea presei, din partea oamenilor politici și de fiecare dată se repetă aceleași întrebări. Trei întrebări. În primul rând, ce se va întâmpla atunci când populația va scădea? Este rău să avem o populație în scădere? A doua întrebare, ce se va întâmpla cu această schimbare din punctul de vedere al migrației? practic faptul că tinerii noștri pleacă în afară. Ce înseamnă asta? Că există o pierdere de resurse umane și a treia întrebare, în sfârșit, cine va plăti pensiile noastre? Pentru că dacă populația îmbătrânește, dacă nu avem copii, nu avem locuri de muncă, pentru o populație care îmbătrânește, cine va plăti pensiile? Iată că în fața acestor întrebări, aceste trei întrebări, voi încerca să prezint, să schițez câteva răspunsuri. La prima întrebare, ce se va întâmpla în cazul acesta în care populația este în scădere? Eu aș spune că nu trebuie să ne așteptăm la nimic important în urma acestei schimbări. Nu ar trebui să ne îngrijorăm prea mult, pentru că a, populația noastră este în scădere. Ar trebui să renunțăm la idei preconcepute, cum ar fi aceea că există o rată a fertilității ideală, și anume de 2,1 copii uh, pentru o femeie. Știm că acesta este nivelul care, în teorie, menține o constantă la nivelul populației. Dar adevărul este că aceasta este un adevărat mit, o legendă. Dacă n-ar muri nimeni, atunci n-ar trebui să se nască nimeni, pentru că populația rămâne constantă. Însă dacă există foarte multe persoane care mor, atunci chiar și cu doi copii pentru o femeie e foarte puțin. De aceea este important să ținem cont și de speranța de viață în această ecuație. Și este foarte probabil că trăind mai mult timp, deci având o speranță de viață din ce în ce mai mare, Chiar dacă avem mai puțini copii, putem menține același nivel demografic. Și tocmai aceasta a fost marea uh, găselniță, să spunem, a Europei. Europa a fost un adevărat pionier pentru a avea un sistem de reproducere foarte eficient. Iată, de ani de zile avem o rată a fertilității sub 2,1 copii și cu toate acestea am menținut nivelul populației și aceasta nu doar cu ajutorul imigrației, ci și datorită faptului că speranța de viață a crescut. Și pentru a menține această ecuație trebuie, pe de altă parte, ca acești copii pe care îi avem, care sunt din ce în ce mai puțini, să fie, din punct de vedere economic, din ce în ce mai productivi astfel încât un lucrător care în ziua de astăzi menține patru pensii din sectorul primar pentru persoane, pentru pensionari care au ieșit la pensie și au lucrat acum 30-40 de ani, acest nivel de productivitate să fie mai mare pe viitor. Deci această generație de tineri să fie mai productivă pe viitor. Și această adevărată apocalipsă demografică în această situație pur și simplu n-ar mai exista. Asta nu înseamnă că n-ar trebui să oferim stimulente pentru a avea copii și pentru a crește fertilitatea. E nevoie de copii, însă nu pentru a avea o structură demografică care să ne permită să plătim pensiile. Avem nevoie de asta pentru a oferi oportunitatea tuturor celor care doresc să aibă copii să-i aibă. Și spun asta în special în contextul în care e foarte probabil ca jumătate din persoanele care trăiesc în ziua de astăzi să depășească uh, vârsta de 100 de ani. Copiii îi avem în ziua de astăzi între 25 și 40 de ani. Și dacă ești tânăr într-o perioadă în care uh, se trece printr-o adevărată criză economică, uh, ce se întâmplă? Că acești tineri care trăiesc în perioada de criză economică nu vor avea curajul să aibă copii și vor trăi fără copii. Deci va trebui să oferim posibilitatea celor care doresc să aibă copii și care nu îndrăznesc să-i aibă din cauza circumstanțelor dificile prin care trec în perioada fertilă, să spunem, să aibă posibilitatea de a o face pentru că noi îi ajutăm. Și dacă într-adevăr vom trăi 100 de ani fără să avem uh, urmași, uh, lucrurile ar sta într-adevăr un pic cam trist. Acum, din punctul de vedere al imigrației. Ne îngrijorează faptul că foarte multe persoane pleacă din Spania, din Italia, în general din sudul Europei. Dar datele actuale ne arată că majoritatea acestor persoane care imigrează sunt persoane care au ajuns la noi în țară de curând, care nu s-au așezat unde ajuns de bine și acum fie se întorc la ele acasă, fie se duc către alte țări terțe. Datele statistice ne arată că nu există o adevărată imigrație a populației autohtone, deși știrile care apar în presă uh, sunt uh, mai degrabă îngrijorătoare. Pe de altă parte, experiența uh, migratorie pe care am avut-o în ultimul timp ne-a făcut să regândim această ecuație între imigrație și populația autohtonă. Unii spuneau că uh, dacă Europa se va goli de persoane autohtone, aceasta va reprezenta un fel de apel pentru imigranți să vină din afară. Și totuși, în mod paradoxal, am avut un val de imigrație foarte mare, exact în perioada în care am avut acel boom generațional al tinerilor. Și de ce s-a întâmplat asta? Pentru că în acea perioadă erau locuri de muncă pentru toată lumea. Și acum, când avem noi generații de tineri care s-au născut în anii 80, de exemplu, când nu a existat acest boom generațial, deci când există mai puțini copii din acea perioadă, acum imigrația nu mai este atât de puternică. Deci, iată, nu există o relație directă între cele două, ci mai degrabă o relație directă între oportunitățile economice într-un anumit moment și fenomenul imigrației. Și acum trecem la a treia întrebare, și anume îmbătrânirea populației și cine va plăti pensiile. Îmbătrânirea populației este o adevărată veste bună, pentru că asta înseamnă că speranța de viață a crescut. A crescut speranța de viață cu patru luni pentru fiecare an trăit. Deci ce înseamnă asta? Că la aproximativ 10 ani câștigăm încă 2 ani de speranță de viață. Deci, uh, e ca și cum în loc de a trăi 24 uh, de ore pe zi, am trăit 26 de ore pe zi. Și această creștere a speranței uh, de viață ar trebui să ne, ne facă să ne gândim la un concept nou, un concept care să fie mult mai flexibil, pentru că vârstele, așa cum există la ora actuală, nu vor rămâne ca atare peste ceva timp. O persoană care are acum 65 de ani nu e la fel cu o persoană care acum 30 de ani avea 65 de ani și nu va fi în niciun caz la fel identică cu o persoană care peste 30 de ani va avea 65 de ani, pentru că nivelul de sănătate, de activitate, de implicare socială a acestei persoane, bineînțeles, a variat de-a lungul timpului și va varia în continuare. Asta în primul rând. În al doilea rând, această creștere a speranței de viață a făcut să trăim mai mult timp alături de generațiile anterioare, de părinții noștri, de bunici, chiar de străbunici. Și asta ce înseamnă? Că uh, relațiile intergeneraționale și uh, schimbul de informații între generații este din ce în ce mai mare. Iată, ne aflăm aici în fața unui nou concept a familiei în 4D, 4 dimensiuni. Deci ce înseamnă? Că avem uh, fiu, părinți, bunici și nepoți. E din ce în ce mai frecventă această situație în care nepoții să aibă un stră, străbunic. Și probabil că pe viitor vor exista și mai multe cazuri de acest gen. Asta reprezintă um, o nouă situație în care există relații de întreajutorare la nivel vertical. Și se observă încă de pe acum că uh, cei uh, mai în vârstă, care au acumulat deja bogății și resurse, pot să-i, pot să-i ajute pe cei mai tineri. Deci, dacă utilizăm această posibilitate pentru a ajuta generația cea mai tânără prin ajutoare publice, dar și la nivelul ajutoarelor private, vom reuși să uh, capacităm și mai mult generația tânără care să fie din ce în ce mai productivă și să rezolve această problemă a pensiilor care trebuie plătite. Iată, aceasta în sudul Europei, unde relațiile în familie sunt într-adevăr foarte importante și există și sistemul de relații intergeneraționale care sunt create de um, autoritățile publice. Iată că, din punctul meu de vedere, nu cred că ultimele generații, generația tânără, este în pericol, în special dacă ținem cont de tot acest capital al relațiilor umane, și cu generațiile anterioare. Pe de altă parte, cine va plăti aceste pensii? Pensiile ar trebui să se adapteze în funcție de noua realitate demografică și nu invers. N-ar mai trebui să numărăm câte persoane se află la o vârstă activă și câte persoane se află în categoria celor care sunt inactivi, ci mai degrabă să ne gândim cu cât contribuim noi și uh, să ne gândim la totalul contribuțiilor pentru sistemul general. Astfel încât dacă reușim să creștem productivitatea, n-ar trebui să ne mai îngrijorăm în legătură cu faptul că majoritatea populației active este în scădere. Așa cum vedeam în primele tabele pe care uh, le-am văzut, este important să crească um, rata ocupării, în special pentru generațiile tinere, într-o perioadă în care știm foarte bine că cei care se nasc astăzi probabil că vor ajunge fără nicio problemă să trăiască 100 de ani și nu ne putem permite ca uh, la vârsta de 50 de ani doar jumătate din acești copii care se nasc astăzi să lucreze, deci să aibă un job. Dacă schimbăm această situație, în mod foarte probabil toată gândirea noastră în legătură cu cine ajută pe cine se va schimba. Iată, deci, din punctul meu de vedere, nu există o provocare de natură demografică, ci mai degrabă una de natură economică, iar soluția este să se crească rata ocupării, să se facă investiții în productivitate, tocmai pentru a nu întrerupe acest ciclu care a făcut ca Europa să fie foarte eficientă. Avem puțini copii, trăim foarte mult, dar fiecare generație de copii este mai productivă decât cea dinainte. Și asta ne-a făcut să menținem nu doar nivelul populației, ci și un nivel de bunăstare ridicat. Așa că v-aș ruga să vedeți demografia dintr-o nouă perspectivă. Iată, trăim într-o adevărată nouă eră din punct de vedere al demografiei și n-ar mai trebui să ne gândim la viitor făcând proiecții populaționale care nu țin cont de acest concept al îmbătrânirii flexibile, nu țin cont de faptul că o persoană care va avea 70 de ani, peste 70 de ani, nu e același lucru cu o persoană de 70 de ani de acum. Și de aceea, repet, provocările noastre nu sunt de natură demografică, ci de natură economică, de calitatea locurilor de muncă, de formare și așa mai departe. În sudul Europei avem nevoie ca tinerii, care de cele mai multe ori trăiesc în continuare acasă cu familia de origine, să aibă locuri de muncă, locuri de muncă de calitate, să-și crească productivitatea și așa mai departe. Și trebuie să oferim stimulente și ajutoare persoanelor care sunt în vârstă de 35 și 40 de ani, care au deja de lucru, dar pentru care situația materială nu este suficientă pentru a avea copii. Și bineînțeles, asta va avea consecințe pe termen lung, în special dacă ne gândim la speranța de viață atât de ridicată. Asta ar putea afecta nivelul bunăstării individual sau la nivelul familiei pe viitor. Vă mulțumesc acum pentru atenție. Sper să vă fi convins că nu trebuie să fim atât de îngrijorați uh, de aceste provocări de natură demografică, ci mai degrabă de provocările de natură economică cu care ne confruntăm. Vă mulțumesc! Yes, and now I would like to... Mulțumesc și eu. Și acum... Îi dau cuvântul uh, domnului Rademacher. Da, Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Mm, vreau să vă spun că sunt uimit că mă aflu aici uh, uh, oamenii de știință din domeniul comunicării nu sunt invitați să vorbească despre politica de coeziune prea des. Poate că contribuția mea nu va fi, eh, va fi una mai ușoară, să spunem. Eh, acest eh, studiu se, se referă la la încercarea de a orienta femeile care înspre întreprinderea unor acțiuni. Știm că dezvoltarea demografică face posibil acest lucru, dar uh, iar femeile în Germania și în alte țări europene lucrează mai mult, ceea ce influențează capacitatea lor de a înființa uh, companii acest lucru ar putea reprezenta, deci, o alternativă. Dacă dorim să că dorim ca femeile să fie mai numeroase în domeniile tradiționale. Acest studiu este unul este rezultatul unui proces de cooperare pe baza unei propuneri din partea Uh, Consiliului pentru Femei la Unicredit. care ne arată cum se desfășoară lucrurile în Germania. Nu am un studiu comparativ la nivel european, ci este vorba despre promovarea mediului de afaceri și ideea este că femeile, că femeile sunt implicate într-un program de mentorat care le ajută pe femeile tinere să înceapă o afacere. Avem o agenție la nivel federal în Germania cu un buget restrâns, bineînțeles. Deci e, e greu să, să se ajungă la un contact cu toate femeile din, care lucrează în Germania. Există un parteneriat public-privat și această organizație își desfășoară activitatea la nivel local, iar uh, biroul federal este, se află în Baden-Württemberg și face parte din uh, Ministerul Economiei. Dar acum, să revenim la acest studiu. Din ce în ce mai multe femei, uh, iar acest lucru se opune tendințe generale în Germania, cum spuneam, deci din ce în ce mai multe femei eh, se implică eh, în această activitate. Dar, eh, cum spuneam, femeile, în momentul în care demarează o afacere, fac lucrurile altfel. Nu, nu își desfășoară activitatea într-un domeniu de risc, dar asta nu înseamnă că au mai puțin succes în activitățile lor și este interesant să vedem cum sunt personali, care sunt personalitățile celor care uh, își încep uh, afacerea, ce, care este motivația lor. Iar în acest studiu s-a pus uh, accentul mai ales pe mentorat. În termen de metodologie, am uh, colaborat cu Women's Startup Agency, agenția de, pentru înființare uh, a companiilor. Am discutat cu multe persoane care, multe femei care și-au început o afacere și uh, care au beneficiat de consiliere în ultimii ani. Aceste, aceste informații sunt foarte greu de, și toate datele sunt greu de, de accesat. Există bariere și financiare. Există foarte multe solicitări de mentorat, atât din partea femeilor cât și din partea bărbaților. Uh, fiindcă ce dorim să obținem este că dacă femeile solicită um, a, mentoratul, noi încercăm să asigurăm un proces uh, fără probleme. Avem 424 uh, de respondenți, e vorba de femei care au demarat afaceri, vârsta medie este de 40 de ani, 40 și jumătate, am descoperit în primul rând că femeile încep, uh, aș, uh, uh, încep afacerile mai târziu decât bărbații, deci sunt mai bine calificate și se pare că se gândesc mai mult, chipzesc mai mult și, și discută mai mult despre intenția de a, de a începe o afacere cu alții. Întrebarea este dacă până la urmă, până la urmă trec la fapte. Uh, Principalele industrii implicate, vedeți acolo cu roșu, sunt, reprezintă, o reprezintă serviciile, servicii de îngrijire, de curățenie, pachete, mai multe pachete de servicii. Și sunt sigur că Asemenea, asemenea mie ați dori ca cei care înființează astfel de companii a, uh, uh, aibă uh, calificare, dar iar multe femei demarează afaceri în domeniul pe care, care, pe care îl descriu ca fiind domeniul creativ, științe sociale, cultură, acestea, aceasta este pregătirea lor Însă unele femei vin și din domeniul științei, științele exacte, matematică, biologie și mai departe, uh, medierea, publicitatea, comunicarea, iată alte, alte domenii unde au, au fost uh, înființate multe companii. Și uh, un element important este că și obțin propriile autorizații. Uh, în general, femeile înființează afaceri pe cont propriu sau cu un partener și doresc să nu, să nu fie legate când demarează afacerea. Le interesează mai mult flexibilitatea pe care nu se bucurau la slujba pe care o aveau înainte, fiindcă, în general, e greu să împace munca cu viața de familie, mai ales când doresc să aibă copii și vor să să poată să se implice, să-și pună amprenta personală în activitatea lor. E o diferență aici între bărbați și femei. Uh, dacă ne uităm la studiul în, efectuat în Germania pentru anul 2012 și numai, numai în Germania, 60% dintre bărbați și femei, dintre cei care încep o afacere, o fac din cauza uh, faptului că nu aveau un loc de muncă. Iar acest lucru uh, are legătură cu, cu faptul că femeile doresc să discute mai mult, să, să dezbată mai mult această chestiune înainte de a, de a uh, începe o afacere. Mulți bărbați uh, înființează o companie și în primii ani trebuie să trebuie să ia hotărâri, trebuie să în, în ceea ce privește uh, echilibrul între viața de familie și uh, carieră. Femeile, spre despre de bărbați, preferă să nu înceapă o afacere dacă le, le, le va fi afectată viața de familie. Apoi uh, există sistemele de promovare și întrebarea care se pune este dacă femeile consideră că primesc suficient sprijin și cu, uh, care este experiența lor cu structurile existente în acest sens. Iar în termeni generali depinde de, de uh, gradul de dezvoltare, fiindcă uh, în general uh, femeile consideră în general există unele aspecte care sunt importante pentru femei, dar care nu fac parte din programele care sunt derulate la nivel regional sau, um, sau național în Germania. nu se ține foarte mult cont de unele aspecte care sunt importante pentru femei în ceea ce privește demararea unei afaceri. Spre deosebire de bărbați, E bine, bărbații au mai multă încredere în sine și pot să își prezinte proiectul în mod convingător în fața investitorilor, de pildă. Bărbații își promovează mai bine proiectele iar acest lucru reprezintă un dezavantaj structural pentru femei, în general, și uh, le pun piedici în ceea ce privește și le pune piedici acest lucru în ceea ce privește demararea unei afaceri. Femeile sunt și mai sceptice în ceea ce privește înființarea unei companii, ceea ce privește investitorii, iar investitorii și mentorii confirmă acest lucru și procentul despre care vorbesc este chiar mult mai ridicat. Spun, îi spun că situația este mai dificilă pentru uh, femeile care încep o afacere decât, decât este percepția femeilor. Se poate îmbunătăți rata de succes uh, a afacerilor demarate de femei, există foarte multe servicii de mentorat și este foarte interesant să vedem că programele existente, programele care există, nu sunt foarte cunoscute. Multe femei ar dori să poată să folosească serviciile de mentorat, dar nu știu că se oferă, nu știu cine le oferă, care sunt potențialii parteneri. Am văzut aceste astfel de exemple în uh, Germania de Est. Multe femei spun că nici măcar nu știau că există astfel de servicii de mentorat. Dar cei care uh, investesc în aceste servicii uh, simt rezultatele și le folosesc mai ales în uh, ceea ce privește chestiuni legate de impozite, legislație din acest domeniu, chestiuni financiare în teme general și nu numai și juridice în ceea ce privește uh, înființarea unei, unei companii nu numai camerele de comerț locale um, le oferă ajutor, ci și mentorii care se întâlnesc cu, uh, cu aceste femei și le oferă uh, consiliere. Am, uh, există o, um, o diferență foarte clară uh, în ceea ce privește climatul uh, demarării afacerilor în Germania și uh, regiunile din sud, de pildă, care sunt concentrate pe economie, sunt cele care oferă cel mai puțin sprijin și cel mai, puțin, cel mai puține orientări femeilor. În cel mai mult ajutor pentru femei apare în nord-estul Germaniei. Poate că e vorba de, de rolul pe care își asumă femeile în, uh, la nivel la, la nivelul societății în Germania. Nu am mers foarte în amănunt aici. Uh, încă un aspect important pentru noi, cum am spus, eu sunt uh, specialist în domeniul comunicației și comunicării, mă scuzați, și uh, pentru noi uh, a fost foarte important impactul revoluției din mass media socială asupra înființării de companii se pare că până acum uh, mass media socială nu joacă un rol atât de important. Exist, este o platformă de marketing, bineînțeles, uh, pentru promovarea companiilor, dar nu sunt, folos, dar nu sunt folosite atât de mult pentru stabilirea de rețele, de, pentru găsirea de parteneri și așa mai departe. Studiul nostru a arătat că nu sunt uh, folosite atât de mult. Uh, asta înseamnă că aspectul rețelelor trebuie să fie mai aprofundat. Interesant să vedem cum își stabilesc rețele femeile care, femeile care sunt uh, care au succes. Asta poate fi subiectul unui nou uh, studiu pentru noi. Mă, mă apropii de sfârșit. Mai am câteva exemple unde am uh, făcut o analiză mai aprofundată, dar o să vă, uh, vă prezint o scurtă trecere în revistă. Nu știu dacă nu cumva n-am primit noi uh, diapozitivele. Dacă le aveți, ni le puteți trimite pe mail. Ne-ar fi foarte folositoare. Mă, mă refer aici uh, și loc și pe invitatul nostru de la Barcelona dacă ar putea să ne uh, trimită diapozitivele, prezentările. Mulțumim, am ascultat rezultatele studiilor pe care le-am cerut, pe care le-a cerut Parlamentul European, am ascultat, am ascultat uh, doi experți care au prezentat uh, rezultate complementare ale acestor studii. Dau acum cuvântul în sală domnului uh, Van Nistelrooy, Kirsten, dau prioritate doamnelor. Um, ich hatte das Vergnügen. Mulțumesc, doamnă președintă. Este o adevărată onoare pentru mine să redactez avizul din proprie inițiativă pentru schimbările demografice din partea Parlamentului și singurul lucru pe care pot să-l spun este că am lucrat foarte bine și cred că am uh, pus uh, lucrurile pe făgașul cel bun. Am auzit aici că demografia n-ar trebui să fie considerată ca o provocare, ca un pericol, ci mai degrabă ca o oportunitate. Și, pe de altă parte, știm că uh, jumătate din uh, noi născuți vor ajunge la vârsta de 100 de ani. Este un lucru nemaipomenit, ar fi și mai bine dacă uh, nivelul de sănătate ar fi pe măsură. Și avem nevoie de măsuri foarte clare și cu ocazia negocierilor pentru politicile structurale și de coeziune am revenit la această chestiune a demografiei. Și în trecut această problemă demografică nu era uh, trecută, reflectată în ceea ce privește politicile structurale. Astăzi însă da. Eu vin dintr-o regiune foarte bogată, din Bavaria, dar chiar și acolo știm foarte bine că um, schimbările structurale sunt o realitate și că există persoane care sunt obligate să emigreze, să plece de la ele de acasă, pentru că acolo unde locuiesc ele nu există destule locuri de muncă și nu sunt destule posibilități de formare. Bineînțeles, totul se centrează în jurul marilor orașe și restul uh, regiunilor rămân ca zone periferice mai puțin favorizate. Guvernul bavarez a, tre- a ținut cont însă de acest aspect și și-a spus, iată, nu e normal să existe o adevărată hemoragie la nivelul unei regiuni. Și atunci când avem o regiune care pierde din punct de vedere populațional, o regiune în care toată lumea se centrează în orașe, apare o altă problemă și anume cea a locuințelor. Deci, iată, problema demografică se transformă într-una de infrastructură. Acum cred că uh, suntem pe drumul cel bun, așa cum spuneam la început. Cred că va trebui să continuăm această dezbatere cu regiunile pentru a merge mai departe. Acum, referitor la rata natalității. Dumneavoastră ne-ați prezentat o hartă a Europei și există alte exemple în Europa, în Norvegia, deci nu în Uniunea Europeană, dar în Europa, există o creștere a ratei fertilității. De ce se întâmplă asta în Norvegia? Pentru că acolo nu există nicio problemă cu concilierea vieții uh, de familie și a vieții profesionale. S-au făcut foarte multe la nivel statal, s-au oferit uh, infrastructurile necesare, locuri în creșe, în grădinițe, deci iată tot felul de ajutoare statale care trebuie luate în paralel. Nu vreau să mă extind prea mult, dar aș mai face un comentariu pentru că în anii 90 a existat un prim val de uh, înființare de noi companii din motive de nevoi obiective și la vremea respectivă exista o perioadă de criză, foarte multe persoane care se aflau într-o adevărată dificultate și iată că acum acest model creator de companii pe care l-ați prezentat este un exemplu excelent. Pe de o parte, trebuie să aducem modificări, iar pe de altă parte, trebuie să uh, evoluăm, să progresăm, dar pentru asta e nevoie de foarte multe posibilități pe piață. Mulțumesc și acum domnul Van Nistelrooy, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă. E nemaipomenit că acum, la sfârșitul anului, Iată, avem în fața noastră un raport atât de interesant și cu vești atât de bune. Se vorbește aici despre numeroase provocări cu care ne confruntăm, diferențele dintre regiuni, diferențele între situația tinerilor între o țară și alta. Dar uh, văd că există și niște tendințe pozitive. La nivel european, în special din punct de vedere al programării și din punct de vedere tematic, uh, cred că această informație este esențială. Am două întrebări pentru dumneavoastră. Se vorbește despre uh, scăderea populației. Și atunci când vorbim despre declinul demografic, ne gândim la mai multe elemente, în special la venitul per capita. Se prezintă toate aceste schimbări demografice uh, vorbindu-se și de dinamismul la nivelul regiunilor și legătura între cele două și cred că ar trebui să ne gândim aici la o nouă repartiție a, resurselor, a resurselor și să ținem cont de această scădere populațională. Dacă avem o scădere de 10, 15 sau chiar 20%, ce se va întâmpla? Nu știu dacă v-ați gândit la această posibilitate, dacă uh, vă gândiți la posibile soluții și care ar fi rolul uh, și consecințele unui astfel de declin demografic. O a doua întrebare. Ați vorbit despre rolul tehnologiilor pentru informație și comunicare și de noi programe în acest domeniu. Iată, avem o generație de persoane în vârstă care, într-adevăr, vor utiliza mijloacele de comunicare, însă, pe de altă parte, în anumite regiuni europene există și capacități satelitare care pot fi exploatate în acest sens. Ne-am putea gândi la tot acest potențial care poate fi util și pentru companii, companii care și ele ar putea utiliza astfel de servicii. Acesta este un adevărat potențial pentru crearea de noi locuri de muncă și de creștere economică și vreau să aflu și părerea dumneavoastră în această privință. Din păcate va trebui să plec pentru că am un interviu peste câteva minute, dar mă reîntorc un pic mai târziu și cred că, într-adevăr, putem vedea viitorul un pic mai roz. Vă mulțumesc încă o dată. Cred că a fost foarte interesant și institutul acesta olandez am văzut că trebuia să fie reprezentat un institut olandez aici, un institut de cercetare la nivel național, cercetare pe teme demografice. Și cred că uh, e interesant să existe o adevărată cooperare și un schimb de idei între aceste institute pentru că în felul ăsta putem să cunoaștem mai bine situația europeană. Domnul Boștinaru. Victor Boștinaru. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, Distinși uh, participanți, permiteți-mi întâi să mulțumesc celor trei contribuții care mi se par extrem de importante și acoperind trei paliere. Asta dovedește, pe de o parte, că Europa celor 28 are o situație mult mai complexă sub aspectul demografic și provocările cu care diferitele regiuni se confruntă sunt net diferite între bavaria și scandinavia în general și spania portugalia grecia sudul italiei românia bulgaria distanțele sunt enorme. permiteți mi să mă refer fără a fi sociolog din perspectiva unui stat sărac românia la câteva elemente care nu au fost menționate și care fac parte din aceste mari provocări care vor însemna de fapt ce model de societate ce fel de competitivitate vor avea societățile noastre într un orizont de timp previzibil și mă refer la impactul crizei care a bulversat uh, tendințe de altfel existente anterior negative pe de o parte e un declin general al populației dar declinul general al populației în statele sărace din sud este dat și de migrarea populației care de data asta în calitate de cetățean european se duce către piețele de muncă ale altor state membre ale uniunii europene. lucru este explicabil este benefic pentru indivizi dar pentru societățile respective este un alt fel de brain drain care face ca uh, responsabilitățile cele mai importante care aparțin elitelor în managementul uh, autorităților publice al companiilor să scadă mă refer inclusiv la un declin considerabil al serviciilor de educație publică și de sănătate pe fondul unei migrații masive a expertizei existente acest lucru în sine nu ar fi foarte periculos dacă nu ar avea un impact asupra uh, demografiei în general pentru că o calitate mai proastă a educației înseamnă o șansă mai mică a tinerei generații pe piața viitoare a muncii în plan intern dar și pe plan european iar o, o asistență uh, servicii medicale publice în general înseamnă o speranță de viață mai mică inclusiv cum se întâmplă astăzi în românia o mortalitate infantilă mai mare ca niciodată în uh, ultimele trei patru decenii. ăsta e un fenomen care trebuie analizat. un al doilea șomajul și mai ales șomajul în rândul tineretului care mușcă nu doar din speranța uh, și uh, încrederea tinere generații în spania italia grecia dar și în țări ca românia șomajul în rândul tineretului are ca efect imediat o reducere considerabilă a dorinței de a stabili o familie de a întemeia o familie și știind cât de mult costă casa și educația tentația de a își concentra toate energiile către job către carieră ceea ce se transferă într o evoluție fiecare pentru el sau pentru ea însăși abandonul uneori al ideii de familie ori demografia este legată de familie de natalitate în general pe fondul declinului natalității și al declinului familiei speranța de refacere a echilibrelor demografice devine mai degrabă iluzorie. un alt element la fel de important îl reprezintă ă, creșterea decalajelor dintre urban ă, și, rural în state membre precum românia. astăzi în românia în ciuda progresului general șansa ca tinerii din mediul rural să acceadă la studii universitare deci la o carieră de prestigiu bine plătită stabilă a scăzut la valori comparabile cu anii 30, perioada interbelică. Doar patru din populația rurală sau sub patru are șansa de a ajunge la universitate. Lipsa acestei perspective, acestei șanse care s-a acutizat, înseamnă o uriașă uh, irosire de resurse umane și o supraofertă de forță de muncă fie complet nepregătită fie capabilă să acceadă doar joburile cele mai umilitoare cele mai prost plătite își consolidează perpetuu situația de periferie a societății cu toate efectele uh, colaterale. în sfârșit mă gândesc la uh, efectele politicii de austeritate au fost menționate uh, tangențial de către uh, cercetătorul din spania austeritatea a avut trei ținte predilecte pe de o parte tăieri masive în domeniul educației publice tăieri masive în domeniul sănătății publice și tăieri masive în domeniul aparatului administrației publice. toate aceste lucruri per se pot fi înțelese dar efectele agregate în plan demografic sunt la fel de devastatoare pentru că ele cronicizează un model de societate și o structură demografică mai degrabă tipică societăților de la începutul secolului xx decât a societăților care trăiesc în secolul xxi în ict era. aceste lucruri pot fi soluționate cumva prin politicile de coeziune este adevărat dar nu în totalitate dacă fiecare stat în parte încearcă să își genereze mijloace. și ultima chestiune este vorba de o situație la fel de gravă în ceea ce privește posibilitatea unor noi investiții în țări ca românia dar nu numai în bulgaria dar și țări care au aderat recent adesea sectoare high tech sunt confruntate cu o lipsă a resursei locale de muncă bine pregătită pentru că s a produs o deprofesionalizare a forței de muncă galopantă oamenii s au adaptat unui mediu foarte volatil acceptând orice job dar o the skillful people are not existing anymore. aceasta este o problemă în termen de capacitate a societăților noastre de a da răspuns când vine Siemens sau când vine Mercedes în România să investească pentru motive de cost mai mic al mâinii de lucru și îi spune avem nevoie de acești tehnicieni, de acești ingineri și acești ingineri nu sunt. Asta condamnă la un model de subdezvoltare, de subzistență și aici iarăși nu știu dacă doar statul individual poate să genereze. și închei spunând uniunea europeană că ne place sau nu de obicei politicienilor nu le place să spună adevăruri neconvenabile the inconvenient truth europa nu are pentru că deocamdată nu poate să aibă o politică de imigrare. ea se confruntă cu o problemă demografică reală putem juca cu statisticile în multe feluri statisticile sunt făcute adesea să ne servească argumentelor sau tezelor noastre nu totdeauna să servească adevărului în general ori lipsa unei politici de emigrare europene pe de o parte și pe de altă parte nevoia găsirii unui răspuns comunitar la această problemă pentru că este pe de o parte aging este pe de altă parte lipsa unei populații active care să preia totuși aceste joburi. uitați vă la modelul de economie occidentală unde un număr foarte mare de imigranți au venit fie din afara uniunii fie cetățeni europeni care nu sunt imigranți. chiar dacă în uh, lectura, uh, nu sunt migranți chiar dacă în lectura domnului cameron ei par migranți și aceste societăți au fost obligate să apeleze la mâna de lucru din afară pentru că fie nu produceau acea mână de lucru fie locuitorii acestor țări considerau locurile acestea de muncă prea umilitoare pentru ei nedemne de statutul lor social și atunci au apelat la uh, uh, elementul alocton. aceste lucruri trebuie rezolvate în viitor pentru că fără o strategie a problemelor demografice uniunea europeană rămâne un experiment sublim în istoria umanității dar poate demografia să devină un mare obstacol în supraviețuirea uniunii ca un actor global competitiv pe piața globală vorbesc. gândiți vă la evoluțiile din china china astăzi își propune remodelarea politicii ei demografice noi demantelăm sistemele de pensii china creează un model de pensii cu opt sute de milioane de indivizi trebuie să gândim aceste lucruri într o manieră long term într o manieră strategică pentru că altfel prefăcându uh, ne uh, că găsim răspunsuri vom găsi doar semi răspunsuri și problemele rămân nerezolvate. mulțumesc scuze pentru că am fost lung. Mulțumesc, Maria. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc domnului profesor Albert uh, Esteve pentru această adevărată uh, radiografie pe care ne-a făcut-o și pentru hărțile populaționale la nivelul Europei, în special pentru țările din Sud și, bineînțeles, în propria mea țară, în Spania. Vă mulțumesc pentru nota optimistă pe care ne-ați oferit-o, pentru că eu, în calitate de politician, în afară de aceste întrebări, vreau să știu care sunt perspectivele de viitor și care sunt consecințele crizei. Pentru că se vorbește despre îmbătrânire flexibilă. Ok, sunt de acord, dar câte familii de pensionari își susțin familiile în special în Madrid, de unde știu sunt eu. Și între timp șomajul de lungă durată și în rândul tinerilor crește. Și sunt de acord că trebuie să facem investiții în productivitate, că nu există o adevărată provocare demografică, dar aici pun un semn de întrebare pentru că nu sunt atât de sigură uh, Institutul Național de Statistică ne-a prezentat o situație a orașelor spaniole în urmă cu câteva săptămâni. Mă refer la orașele mari, unde se centrează populația și uh, ținem cont aici de obiective ale FEDER, coeziunea socială și teritorială. Și din datele care au fost prezentate, ținând cont de faptul că vârsta de pensionare este în creștere, mi-a atras atenția că 1,7 milioane de persoane sunt peste 65 de ani și că trei pătrimi dintre ei trăiesc singuri acasă. Între aceștia sunt mult mai multe femei decât bărbați, și anume 1,2 milioane față de în jur de 470.000 de bărbați. Și uh, patru uh, persoane care dacă în anii 70 uh, familiile erau reprezentate de patru persoane, acum în acest an sunt doar două persoane. Și un, o altă dată, 55% din cuplurile spaniole nu au copii. Iată date din anul 2011. Iar consecințele crizei, iată ce mă interesează pe mine din punct de vedere politic. Să vedem pentru că schimbările care s-au produs s-au produs în așa scurt timp, încât uh, nu doar din 2008, ci și chiar de acum înainte mă întreb cum se vor schimba aceste orașe, pentru că știm că Europa îmbătrânește, dar știm că Sudul îmbătrânește și mai rapid. Mulțumesc, Maria. Domnul Nilsson. Tack så mycket. Jag ska försöka vara kort. Jag har två saker. Det ena är... Vă mulțumesc foarte mult. Două lucruri. Eu am fost responsabil în nordul Suediei pentru diverse programe regionale timp de 10-15 ani, deci știu foarte bine cum am făcut față, cum am formulat problemele demografice. Am constatat problema demografică, am uh, redactat strategii, programe și măsuri care nu erau neapărat legate de un obiectiv, ci de obiectivul general de provocarea generală a demografiei. În Suedia, de 75 de ani încoace, populația descrește. Este o descreștere uh, relativ normală. Uh, avem foarte multe păduri în nordul Suediei, însă acestea sunt exploatate mai puțin acum și oamenii pleacă. Asta explică într-un fel pierderea și descreșterea populației. În nord, acolo unde avem mine de fier, am reciclat un număr de lucrători pentru că sau s-a reușit crearea de s-a reușit crearea de noi locuri de muncă pentru acești mineri. Însă o formare nu corespunde neapărat unui alt loc de muncă. Am lucrat cu universitățile, am creat parteneriate strategice, punând accentul pe aceste exploatări miniere care se bazau pe mici orașe. În Suedia spunem că sunt orașe mari, dar la scară europeană sunt niște orășele. De asemenea, am uh, încercat să încurajăm imigrația, să primim uh, imigranți. Știm că în Siria Există în momentul actual o criză, mulți refugiați își caută o nouă patrie. În momentul actual, Suedia și-a deschis porțile. Este un lucru strategic pentru că astfel putem uh, revizui în sus uh, prevederile demografice. Mă folosesc și eu de această ocazie pentru a pune ultima întrebare. Am înțeles de ce există în Europa societăți unde tinerii caută locuri de muncă pe care cineva ar trebui să le creeze și societăți în Europa în care tinerii sunt cei care înființează întreprinderi și își creează locuri pentru ei înșiși. Este oare o problemă care poate să fie rezolvată, în special în Spania, unde uh, Tânăra generație așteaptă ca cineva să creeze locuri de muncă pe care ei să le găsească la un moment dat. Vorbim și despre familiile de patru generații și sistemele de asistență familială care apar. Acum în Spania, în special, bunicii îi ajută financiar pe tinerii care nu au locuri de muncă sau care și-au pierdut locul de muncă. În mod normal, tine, generația tânără ar trebui să-i susțină pe cei mai în vârstă. Este o situație ușor inversată. Este aici un factor pozitiv sau o problemă? Acum aș da din nou cuvântul celor trei vorbitori, în ce ordine doresc, pentru a face comentarii sau a răspunde la aceste întrebări. Doamna Lodovici. Mulțumesc, mulțumesc și pentru comentariile interesante. Au apărut patru probleme care mi se par foarte importante. În primul rând, fertilitatea și politicile pentru a susține fertilitatea. Bineînțeles că putem să discutăm dacă avem nevoie de mai mulți copii sau nu, dar fiecare trebuie să poate să aleagă câți copii își dorește. Dacă privim politicile din diversele state, avem la pagina 36 a raportului un grafic care arată foarte clar că rata fertilității este mai crescută în statele nordice, în, Scandina- în Scandinavia și în Franța, acolo unde există politici care susțin echilibrul între muncă și viața familială. Este foarte clar așadar că nu încape discuția aici. Dacă vrem să creștem ocuparea femeilor și rata fertilității, trebuie să acționăm pe acest tip de politici. În al doilea rând, inovațiile tehnologice. Acestea sunt foarte importante tehnologia susține noi modalități de a furniza servicii, chiar și în zonele izolate, chiar pentru persoanele în vârstă, pentru persoanele cu dizabilități. Aici avem un domeniu în care se poate investi în sănătate, în formare pe internet, administrare pe internet, există noi produse și noi piețe care pot să fie dezvoltate, pentru că și persoanele în vârstă sunt consumatori, de exemplu turism, noi modalități de a promova turismul pentru persoanele în vârstă sau cu, da- cu dizabilități, noi piețe care pot să fie dezvoltate. De asemenea, ideea de a face mai multe cercetări de, și colaborări între institutele, institutele de cercetare pentru a avea politici bazate pe date. Avem nevoie de mai multe date, mai multe valori în legătură cu ceea ce funcționează și ce nu funcționează. Altfel, riscul este ca fiecare să adopte propriile politici, însă acestea să nu funcționeze bine împreună. De asemenea, S-a vorbit despre efectul crizei. Criza a fost cea mai gravă din anii 30 încoace și încă nu sunt clare efectele pe termen lung. Unii cred că vor exista efecte structurale, nu doar conjuncturale. S-ar putea ca trendurile demografice să fie afectate. Fertilitatea mai scăzută, speranța de viață mai scăzută, înrăutățirea condițiilor de sănătate. Trebuie să vedem în ce direcție mergem, dacă se va sărăci societatea, trendurile acestea, poate unele trenduri din trecut se vor reduce. O altă problemă ține de, de migrație. În statele din estul și centrul Europei există tineri pre, cu pregătire bună care pregătesc, care părăsesc țările. De exemplu, există cazul Lituaniei pe care l-am uh, prezentat în raport, unde s-a implementat o politică pentru a atrage tineri migranți să revină în Lituania și să readucă uh, aptitudinile lor. Există politici în acest sens. În ceea ce privește activitățile independente ale tinerilor și femeilor. Poate și aceasta fi o uh, poate fi acesta și un domeniu, însă tinerii și femeile nu au acces la credit în același fel ca și bărbații, nu au rețele de afaceri care să îi ajute. Se confruntă cu mult mai multe constrângeri în elaborarea unui plan de afaceri. Dacă nu rezolvăm aceste probleme, niciodată nu niciodată tinerii și femeile nu își vor înființa întreprinderi în același fel ca și bărbații. Cealaltă problemă importantă este numărul de persoane în vârstă care locuiesc singure. Este bine că oamenii pot să, locuia, să trăiască mai mult, însă problema este că un număr din ce în ce mai mare uh, de persoane care au peste 85 de ani uh, au o sănătate șubredă și de obicei îi îngrijesc femeile. Ce facem în legătură cu acest lucru? Cum îi susținem pe acești oameni? Este o problemă care are legătură cu trendurile demografice. Există provocări economice, însă problema este că trebuie să revizuim complet felul în care uh, privim politicile de pe piața muncii. Cetățenii trebuie să lucreze mai mult timp, femeile trebuie să lucreze și nu să stea acasă, avem nevoie de îngrijiri de sănătate pentru vârstnici și să utilizăm tehnologia în mod corespunzător. Vă mulțumesc. Cine dorește să intervină acum? supongo că tengo que ser muy breve. Haré una reflexión sobre la fecundidad Eh, evidentemente que son necesarias todas las políticas y las que hay, las que se puedan. Despre fertilitate, clar că avem nevoie de o gamă foarte largă de politici pentru a încuraja femeile să aibă copii și am discutat despre echilibrul între viața de familie și carieră. Trebuie să ne asigurăm că lucrurile sunt înlesnite, dar nu putem să ne așteptăm uh, la miracole. De ce spun asta? Fiindcă există femei uh, la ora actuală care nu au copii din mai multe motive. Din ce în ce mai mulți oameni nu doresc să aibă copii, ceea ce înseamnă că asistăm la o schimbare de mentalitate, o schimbare a valorilor. Până acum, copiii erau percepuți ca o asigurare pentru viitor, iar uh, Acum vedem că nici căsnicile eh, nu mai sunt ce au fost odată. Um, oamenii consideră acum că eh, um, a avea copii ar însemna o închidere a ușilor. Pe de altă parte, sunt oameni care ar dori să aibă copii, dar care nu au un partener. Sau eh, există tineri care nu sunt, uh, nu sunt într-un cuplu. Vorbim despre echilibru între familie și carieră, dar nu există politici care să-i ajute pe, pe tineri să-și găsească un partener. Ar putea, ați putea să credeți că e o glumă, dar până la urmă familia este privită din mai multe perspective și dacă trăiești într-o țară unde există egalitate între sexe, există mai multe, numărul cuplurilor este mai ridicat, uh, relațiile sunt de o mai bună calitate și numărul copiilor crește. În Spania, 50% dintre bărbații cu vârste între 25 și 40 de ani uh, sunt uh, singuri, nu sunt în cuplu, dar în egală măsură există oameni care au un partener, dar nu doresc să aibă copii. Și aici trebuie să se manifeste criza și aici ar trebui să intervenim noi, să-i ajutăm, fiindcă acești oameni își spun o să mai așteptăm până avem copii, o să avem copii mai târziu. Iar apoi există oameni care spun că, care, care au spus mai, mai de mult că nu era momentul potrivit, iar acum este prea târziu. De ce e prea târziu? Pentru că o femeie la 40 de ani unei femei la 40 de ani nu mai este atât de ușor să aibă copii și dacă are până la urmă, dacă reușește să rămână sărgentă până la urmă, cuplul va avea un copil, nu mai mult. În Spania, problema nu este numai că femeile nu au suficienți copii, ci nu au deloc copii. Femeile, dintre femeile care cu vârste de 50 de ani acum, 75% au în medie 2 copii, ceea ce înseamnă că 20, 25% uh, din uh, acest segment al populației nu, nu au copii. În acest, uh, în acest grup, uh, femeile care nu au copii, fie nu au copii pentru că nu au un partener sau fiindcă nu au fiindcă nu au fost în situația ideală pentru a avea copii. Uh, Situația este mai complicată decât uh, ne închipuim noi. Nu e vorba doar de faptul că femeile nu doresc să aibă copii. De... Situația este mult mai uh, complicată. Um, faptul că oamenii nu au copii nu este neapărat important în ceea ce privește pensiile, ci în ceea ce privește ce se întâmplă cu tine ca individ la vârsta de 100 de ani dacă nu ai familie. Dacă trăiești, pe, dacă trăiești de unul singur și nu ai pe cine să suni, să te ajute sau nu ai cu cine să, să-ți petreci sărbătorile, poate să... Acest lucru poate să fie foarte greu și trebuie să trebuie să, în contextul fertilității, trebuie să ne aplicăm mai mult asupra motivului pentru care oamenii nu au copii. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte. Cred că colegii mei au, au răspuns atât de bine cât nu mai am nimic de adăugat. Nu mai doriți să adăugați nimic. Mulțumesc. Bun. Deci am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi. Încă o dată mulțumesc uh, invitațiilor noștri pentru informațiile oferite care ne-au lărgit uh, înțelegerea în ceea ce privește demografia și vă mulțumim pentru informațiile pe care le-ați împărtășit. Sperăm că uh, vă, vă vom mai revedea, fiindcă demografia, chiar dacă o considerăm o problemă sau nu, va rămâne un subiect uh, al discuțiilor noastre pe viitor la nivel european. Încă o dată vă mulțumim și acum Dau cuvântul lui domnului Alfonsi. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba despre un raport privind uh, un subiect mai puțin obișnuit. Este vorba despre regulamentul european uh, piața unică europeană a comunicațiilor electronice. De ce s-a luat această inițiativă? Fiindcă accesul uh, particularilor și întreprinderilor la tehnologia electronică reprezintă o miză foarte importantă pentru dezvoltare, iar Uniunea Europeană nu a ajuns la eficiență în, acest domeniu, fiindcă este fragmentată de 20, în 28 de piețe naționale diferite, care se, deose- care se deosebesc din punct de vedere al autorizațiilor, condițiile de reglementare, alocarea frecvențelor și protecția consumatorilor. Această fragmentare are un impact negativ uh, la nivelul costurilor, uh, în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor și în ceea ce privește utilizarea infrastructurilor. Chiar dacă de fiecare dată când, se, când competitivitatea se bazează pe conectivitate, ne confruntăm cu dificultăți în ceea ce privește uh, domeniul logistic, serviciile bancare și așa mai departe. Comisia pentru Dezvoltare Regională, fiindcă aici este vorba despre armonizarea unei piețe, nu este neapărat acest lucru de competența noastră în mod direct, chiar dacă uh, este interesant să ajungem acolo, consideră pozitiv impactul pe care uh, Uh, această propunere de regulament poate avea asupra dezvoltării regiunilor frontaliere și asupra consolidării cooperării teritoriale transfrontaliere. Uh, va permite armonizarea cererilor de ofertă pentru ca într-o anumită zonă acestea să aibă loc în același timp uh, în mai multe țări pentru a putea coordona și pentru a avea o ofertă mai integrată la nivel frontalier această, acest document va da un imbolt investitorilor în domeniul digital, ceea ce reprezintă pentru uh, noi, pentru comisia noastră, uh, un aspect uh, care trebuie discutat, fiindcă ne întrebăm dacă va fi va, va viza numai regiunile mai slab populate sau regiunile, regiuni, sau vor intra aici și regiunile care reprezintă uh, aspecte mai puțin interesante pentru investitori. Iar uh, uh acest raport uh, reprezintă, încearcă să completeze, fiindcă Comisia va face o recomandare pentru a încuraja investi- investițiile în uh, debitul de înaltă frecvență. Trebuie să dorim să completăm aceste recomandări cu recomandări uh, de generalizare a domeniului digital la nivel general în teritoriu. Dorim ca amendamentele să vizeze două aspecte. Bineînțeles, se va relua în multe amendamente noțiunea generalizării a capacității de acces la aceste nouă tehnologii pentru teritoriul Uniunii Europene, indiferent de reședință și mai apoi, ehm, alte amendamente vizează celălalt pericol, și anume ca armonizarea la ora actuală pe, pe internet. Există o activitate comercială foarte abundentă care dacă va fi lăsată să se dezvolte fără niciun control și de aici începe acest regulament, va duce la o situație de saturație și de privarea libertății la acces la rețele de internet uh, sau uh, se va face acest lucru în, cu foarte multe constrângeri, fiindcă operatorii vor avea o, interesul comercial de, de a oferi uh, servicii doar celor care plătesc. Uh, în această directivă există um, prevederi pentru a limita acest, această derivă, care după mine sunt insuficiente. Cred că trebuie să atragem atenția asupra faptului că în zonele Uh, unde benzile sunt foarte strânse și uh, zonele slab populate, s-ar putea ca utilizatorii din aceste zone care depind foarte mult de internet uh, pentru, pentru activitatea profesională și pentru legătura cu exteriorul, aceștia vor primi servicii care sunt afectate negativ de om din prezența acestor practici comerciale, comerciale a serviciilor grupate. Deci se propune uh, consolidarea garanției la accesul la internet pentru toată lumea, uh, mai ales uh, acolo unde, unde zonele sunt mai dificile și unde utilizatorii pot fi afectați negativ, uh, mai ales dacă um, serviciile oferite ar fi insuficiente. Iată câteva observații pe care doream să vi le prezint astăzi. Mulțumesc! Uh, din partea socialiștilor, uh, cine ia cuvântul, Constante sau Jens? ord, jag är inte skugga i, i den här frågan, men jag är engagerad i den här frågan och det blir man när man bor i... Aș dori să mm, discut despre o chestiune care mă interesează. Vorbim despre regiunile slab populate, cum ar fi nordul Suediei. Iar acolo forțele de piață nu sunt suficiente pentru a oferi cetățenilor uh, serviciile de care au nevoie. Guvernul suedez uh, încearcă să forțeze mâna actorilor de pe piața. E nevoie de bandă largă la nivel, la debit dedicat peste tot, dar nu se poate, nu există banii pentru așa ceva. E nevoie să se facă presiune asupra asupra întreprinderilor asupra companiilor pentru ca acesta să ofere o soluție. E foarte bine să ai uh, debit uh, rapid pentru, uh, pentru marile orașe și poate că va, exista un proces de compensare și pentru zonele mai slab populate, dar trebuie să ne asigurăm că există un acces general la internet și există foarte multe companii mari care nu-și facă treaba. Uh, care nu vor decât să câștige banul și nu uh, își fac treaba de a duce internet la debit, cu debit rapid pentru toată lumea. Uh, domnul Lambert, pe la PPE. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Acest subiect este foarte important și merge mână în mână cu discuția pe care am avut-o privind uh, provocările demografice. Ticul joacă un rol foarte important în ceea ce privește răspunderea la acest, uh, răspunsul oferit la aceste provocări, fiindcă avem nevoie de internet, avem nevoie de rețele, acces la internet. Și mă bucur foarte mult că Comisia Regii face un aviz pe acest subiect. Lucrurile sunt în continuă uh, schimbare. Odată ce treci de la cablu la satelit, se deschide o sumedenie de posibilități în, în ceea ce privește capacitatea. Deci evoluția, evoluția se fac simțite peste tot. Uitați-vă ce puteți face la ora actuală cu telefonul mobil. Nici nu contează dacă ai conexiune prin satelit sau o conexiune prin cablu trebuie să avem o abordare deschisă și trebuie ca formularea să oglindească acest lucru. Un lucru foarte bun în propunere de care se ocupă și Pilar de Castilio este faptul că trebuie să ne asigurăm că putem reduce tarifele. Avem nevoie de tarife mai scăzute pentru accesul la internet și pentru internetul pe telefoanele mobile. Prețurile au crescut. Fiindcă companiile sunt, lucrează împreună și odată ce încercăm să zdruncinăm această structură, vom asista și la o reducere a, a tarifelor. Trebuie să vedem dacă este vorba despre un serviciu de bază Și, în egală măsură, trebuie să ne asigurăm că companiile nu umflă marjele de profit. Da, trebuie să existe acces la internet și trebuie să garantăm neutralitatea internetului mai degrabă decât decât să existe un uh, grup uh, limitat cu acces la servicii de internet în bandă largă. unele state membre sunt foarte interesate de aceste servicii și au servicii și au furnizori naționali care joacă un rol important. Dar noi trebuie să facem mai mult la nivelul pieței interne și trebuie să ne asigurăm că companiile își pot desfășura activitatea transfrontalieră. Aceasta este direcția în care trebuie să se îndrepte acest uh, document. E foarte important că avem această discuție și vă mulțumesc pentru, pentru acest document care care e foarte, foarte important pentru noi. Mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Dați-mi voie să vă spun că acum, la final de mandat, Vreau să vă spun că am încercat uh, tot acest timp să uh, ne dăm avizul pe marginea multor regulamente privind piața unică, fiindcă piața unică a fost oarbă la nivel teritorial în Europa și am încercat uh, să atragem atenția asupra consecințelor acestui lucru în ceea ce privește accesul la servicii, accesul la piața unică la nivelul regiunilor, la nivelul teritoriilor mai îndepărtate ale Uniunii Europene. Iată de ce acest raport, acest aviz este foarte important și sper că uh, prin intermediul amendamentelor colegii vor uh, îmbogăți acest raport. Și că un aspect la care se face referire aici este importanța contribuției politicilor noastre prin instrumentul de finanțare la îmbunătățirea accesului la aceste servicii ale pieței interne. Și acest lucru este extrem de important și cred că neutralitatea internetului despre care ai vorbit tu, Lambert, Europa de 10 ani de zile a, a făcut discriminare în ceea ce privește sateliții, ceea ce ar îmbunătăți situația în regiunile mai îndepărtate, mai izolate. E, e, și sunt, sunt uh, sigur că ne vom folosi cei care am mai rămas aici de posibilitatea de a depune amendamente până vineri la prânz, după aceea vom putea vota în ianuarie, fiindcă ITRE va vota în februarie. Nu avem foarte multă flexibilitate dacă nu cumva ITRE își schimbă data. Dar nu cred că va face, fiindcă apoi nu vom mai putea ajunge în plenară și uh, acolo calendarul este foarte strict. Mai doriți să spuneți ceva, domnule raportor? Mulțumesc, doamnă președinte. Am luat, am luat seama de ce s-a spus. Această chestiune este foarte importantă pentru dezvoltarea regională și, cu toate că nu cunosc foarte mult acest domeniu, dacă alți colegi care sunt uh, mai uh, bun cunoscător în acest domeniu, doresc să înainteze amendamentele, aștept cu nerăbdare. Trecem acum la următorul punct de pe de zi. Nicolas Martin este alături de noi, deci putem să începem mai, puțin mai devreme. Este vorba despre eh, despre lămuririle care sper să vină de la Comisie în ceea ce privește modul în care putem să facem față actelor delegate și de punere în aplicare uh, și Nicolas, uh, cred că ești conștient că vin alegeri europene și că vom lua o pauză în activitatea noastră și încercăm acum să vedem ce putem face în, înainte și cum putem conlucra astfel încât, încât să putem face tot ce trebuie făcut. Ai cuvântul. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. În 5-10 uh, minute am să încerc să fac o prezentare asupra actelor delegate și de executare și calendarul de pregătire a acestui dosar care este prevăzut pe site-ul Comisiei. Avem deja cadrul legislativ la nivelul colegiuitorului, însă acesta trebuie să fie completat cu actele secundare. Și vreau să vă reamintesc că avem două tipuri de acte, actele delegate și de executare și, după cum știți, există uh, foarte multe tipuri pentru ambele acte. În ceea ce privește procedura, și aceasta are influența asupra planificării, actele delegate completează elementele care nu sunt esențiale în actele de bază și procedura este că actele delegate sunt adoptate de comisie, iar după aceea intră în vigoare, în general după două luni, dacă nu se prezintă obiecții din partea Parlamentului sau din partea Consiliului. Actele de executare care stabilesc condițiile necesare de implementare a actului de bază sunt adoptate fie de către comisie fără procedura de comitologie sau, în mod normal, au legătură cu procedura de comitologie și anume uh, cu comisia care este stabilită pentru fondurile structurale și de investiții prin procedura de examinare stabilită. Deci două proceduri diferite. Iar la actele delegate, Parlamentul are un rol direct pentru că poate opri intrarea în vigoare a acestora dacă prezintă obiecții în termenul respectiv. La actele de executare, Parlamentul nu are un rol direct, dar este informat prin procedura uh, obișnuită de uh, comunicare a documentelor. Comisia transmite documentele statelor membre sub, uh, în cadrul procedurii de comitologie și cu această ocazie și Parlamentului. Comisia dorește să se asigure că întregul cadru legislativ pentru noua perioadă este completat cât mai repede cu putință și asta înseamnă că cele două tipuri de acte trebuie să fie pregătite cât mai repede cu putință. Pentru actele delegate ne-am gândit la multe lucruri, în sfârșit, în, în principal faptul că există această problemă a vacanței parlamentare și a campaniei electorale care ne va elimina o bună parte a anului 2014 și am să vă prezint calendarul pentru actele delegate. Calendar care a fost stabilit în documentul care cred că este la dispoziția dumneavoastră. În primul rând, am încercat să acordăm prioritate împuternicirilor oferite de actele delegate Cel mai important pentru Comisie este codul de conduită asupra parteneriatului. Noi dorim să ne asigurăm că acesta este adoptat cât mai repede cu putință, pentru că acesta este relevant pentru procesul de formare. Iată de ce dorim o adoptare la începutul lunii ianuarie. Și v-aș spune că pentru a ne asigura rapiditatea procedurii am început deja lucrările în avans. Încă din 2013 am început să lucrăm la acest dosar la nivelul întâlnirilor informale ale experților, în care am implicat și reprezentanții ai statelor membre și la care a fost invitat și Parlamentul European. Toate acestea pentru a pregăti terenul pentru actele delegate și actele de executare. Această muncă prealabilă ne permite acum să ne mișcăm cu foarte mare rapiditate. Deci asta este adevărat și pentru codul de conduită și pentru alte domenii. Dar în ceea ce privește codul de conduită, asta înseamnă că acum suntem pregătiți, după consultarea experților, să adoptăm la nivelul Comisiei actele delegate cu codul de conduită pe 7 ianuarie. Intenția noastră este ca actele delegate din cadrul codului de conduită asupra parteneriatului să fie comunicate Parlamentului pe 7 ianuarie 2014. Aceasta este o primă prioritate. Un al doilea bloc foarte extins, e vorba și aici de acte delegate, Săptămâna trecută și săptămâna aceasta am avut întâlnirea ale experților, tocmai pentru a pregăti conținutul și pentru a ne asigura că suntem într-adevăr bine pregătiți. E vorba de acte delegate care se referă la o serie foarte variată de documente, așa cum le vedeți în textul pe care vi l-am transmis. E vorba de instrumente financiare, uh, de asemenea rezerve, venituri uh, generate și așa mai departe. Deci, toate acestea au legătură și cu serviciile de audit și cu deficiențele constatate și nivelul corecției necesar. E vorba de chestiuni foarte importante care completează actul de bază în acest domeniu și care, din punctul de vedere al Comisiei, sunt foarte importante. E bine să precizăm încă de la început aceste lucruri, încă la începutul perioadei de programare și tocmai de aceea ne-am centrat atât de mult pe toate aceste chestiuni atât de variate care sunt incluse într-un singur act delegat. Care este calendarul? Aceste acte delegate ar trebui să fie adoptate de către Comisie până la jumătatea lunii februarie. Deci aceste două acte delegate, codul de conduită și acest al doilea act delegat, vor fi adoptate într-o perioadă de timp care ne va permite să avem acel termen de două luni în care Parlamentul poate prezenta obiecții înainte de a ajunge la perioada de recesiune parlamentară. Deci sperăm să avem finalizate până atunci aceste două blocuri de acte delegate, pentru ca totul să fie deja în vigoare înainte de încetarea activității parlamentare. La un nivel mai scăzut al priorității, am identificat un alt act delegat, și anume acte inovatoare în ceea ce privește dezvoltarea urbană durabilă în cadrul FEDER. Iată, o prioritate mai scăzută, după cum spuneam, și cu toate acestea dorim să le adoptăm dacă totul merge precum am prevăzut, până la începutul lunii martie, astfel încât Parlamentul să fie notificat la timp și eventual să fie adoptat înainte de încetarea activității parlamentare. Un nivel și mai scăzut de prioritate, următorul, este cel care poate aștepta până în a doua jumătate a anului. Este vorba aici de parteneriatul public-privat și raportarea neregulilor și tratarea a, sumelor care nu pot fi recuperate. Iată Aici avem și indicatorii de evaluare pertinenți. Iată deci prioritățile pe care le-am stabilit la nivelul comisiei. După cum vă spuneam, toate aceste elemente sunt elementele cheie, elementele esențiale care ar trebui să fie adoptate în calendarul pe care l-am stabilit noi. Și pentru a completa imaginea de ansamblu asupra actelor de executare. După cum vă spuneam, există anumite acte de executare pentru care nu e nevoie de niciun fel de procedură de comitologie, dar ele sunt oricum importante pentru că trebuie adoptate încă de la început și ele stabilesc care sunt regiunile eligibile pentru investițiile în creștere economică și ocupare. Și de aceea sunt importante pentru alocațiile făcute pentru investiții în creștere și ocupare. Deci, acestea Um, vor preciza cifrele finale pentru statele membre și pentru regiunile care sunt implicate uh, pentru raportul de progres. Vor exista acte de executare în ceea ce privește IGC, uh, programul IGC, care va fi stabilit la începutul anului viitor. Vă spuneam că nu e nevoie de comitologie și, în mod normal, ar trebui să fie adoptat în februarie cel mai târziu. Avem o prioritate ridicată la actele de executare pentru programare. Este vorba de prioritatea numărul 1 pentru actele de executare cu procedura de comitologie. Este vorba de modele pentru programele operaționale și anumite elemente cheie care au de-a face cu schimbarea climatică și sistemul de categorizare și respectiv categoriile de intervenții. Obiectivul nostru este acela de a merge în fața comisiei pertinente la jumătatea lunii ianuarie și dacă există chestiuni esențiale prezentate de statele membre, vom vedea, dar dacă nu, atunci vom avea avizul final al comisiei până la jumătatea lunii februarie. Avem o a doua prioritate în ceea ce privește actele de executare. E vorba de modalități și modele, detalii de stocare a datelor pentru evaluare și așa mai departe. Aceasta este prioritatea numărul 2. Acestea vor veni, prin urmare, un pic mai târziu, însă dorința noastră este ca până la sfârșitul lui martie să fie adoptate și acestea. Iată, în principal, calendarul pe care doream să vi-l propun. Scopul nostru este ca atunci când vom adopta programele, statele membre să aibă deja întregul set de reguli care derivă din actele delegate și din actele de executare care sunt esențiale din punctul de vedere al implementării. Bineînțeles, ne dorim să cooperăm în continuare cu Parlamentul pe marginea actelor delegate pentru a avea o procedură fără problemă. Și dacă aceasta ne ajută să grăbim intrarea în vigoare, utilizând și posibilitatea din partea Parlamentului sau a Consiliului de a ne indica înainte de a expira termenul de două luni că nu vor prezenta obiecții la actele delegate, bineînțeles că aceasta ar facilita și mai mult procesul și ne-ar permite să avem cadrul necesar uh, mai înainte. Bineînțeles, sugestii în legătură cu felul în care lucrăm sunt binevenite. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, Nicolas. Poate știi că la Comisia Regii s-a luat o decizie astăzi și anume ca cei care se ocupă de actele delegate și de executare să fie colegii care au fost raportori pentru regulamentele aferente, deci persoane pe care le cunoașteți. În legătură cu această regulă a obiecției pe care ai menționat-o la sfârșit și termenul pentru obiecții, înțelegi foarte bine că până la urmă trebuie să avem o justificare foarte clară din partea Comisiei, care să fie adresată Parlamentului și Consiliului, pentru ca noi după aceea să putem da un răspuns. O astfel de cerere care vine din partea Comisiei este dezbătută apoi la Comisie și, bineînțeles, dacă se poate, îi dăm curs pozitiv, dar depinde de Comisie. Vreau să vă întreb dacă v-ați gândit care din actele delegate pe care le avem aici ar putea fi incluse în această procedură de notificare rapidă a obiecțiilor. Da, în general cred că este vorba de codul de conduită, pentru că aici există un interes comun de a avea intrarea sa în vigoare cât mai repede cu putință. După cum știți, este un lucru care este indicat în actul de bază că nu poate avea efect retroactiv, retroactiv și din acest motiv cred că intrarea sa în vigoare poate fi făcută fără probleme. Pentru cel de-al doilea bloc, Uh, un act delegat care acoperă atât de multe domenii, probabil că e un pic mai complicat să încercăm să grăbim procesul, pentru că va fi nevoie de o examinare foarte atentă atât din partea Consiliului cât și a Parlamentului. Și poate că aici avem marjă de manevră mai mică pentru a reuși să avem o intrare în vigoare mai rapidă. Dar aceste lucruri le vom putea analiza în uh, dezbatele noastre preliminare. Președinte, Constanțe nu e aici, uh, Lambert, bănuiesc că tu vei prelua rolul de a lucra cu comisia și de a identifica care sunt actele delegate care ar putea fi uh, incluse în această procedură rapidă de notificare din partea Parlamentului pentru a ajunge la un consens între instituții și Comisia va avea posibilitatea să dea mai departe această informație Consiliului și să dea dovadă de deschidere, în special în ceea ce privește aceste proceduri de notificare uh, rapidă. Lambert, dorești să adaugi ceva? Ian Olbrich, te rog. Da, poate n-am înțeles eu bine și dacă ați spus deja, ați precizat aceste lucruri, atunci vă rog să mă scuzați. Am înțeles că dacă procedura e clară, uh, Uh, procedura e clară dacă nu sunt obiecții, dar dacă sunt obiecții, vreau să știu și eu care este procedura, pentru că poate s-a explicat, dar eu n-am fost prea atent și n-am reușit să îmi dau seama. Da, avem informații care ne-au fost transmise. Este un document pregătit de Directoratul General și care ne-a fost înmânat de secretariat și procedura este explicată cu toți pașii săi, dar dacă dorești, putem avea o explicație suplimentară. Poate ar fi bine să explicăm încă o dată pentru ca colegii să înțeleagă fără probleme. Da, foarte pe scurt. Procedura este stabilită în regulile de procedură și foarte clar, de fapt nu este deloc clar, dar pentru a face o prezentare succintă, când actele delegate sunt anunțate la plenară de către comisie, în principiu avem două luni, acesta este termenul de două luni, dar el poate fi extins și uh, se face o notificare simplă a președintelui comisiei competente. Există și o altă procedură pe care a menționat-o doamna președintă. Această procedură de notificare rapidă care poate fi cerută din partea Comisiei și asta înseamnă ca Parlamentul și Consiliul să se pronunțe înaintea expirării termenului de două luni. Deci există această acțiune pozitivă de acceptare a actelor delegate din partea celor două instituții. Dacă nu se face însă nimic la cererea Comisiei, după ce au trecut cele două luni de la anunțul oficial făcut la plenară sau în Consiliu, actele delegate respectivă se consideră ca fiind adoptate. Dacă există vreun element care nu ne place și dorim să acționăm sau dorim să revocăm acea delegare de putere, atunci există o procedură foarte clară care duce la adoptarea unui proiect de rezoluție de către Parlament. Un proiect de rezoluție prin care se pot face sugestii Comisiei pentru a face anumite schimbări sau care pot cere uh, revocarea actelor delegate. Acest proiect de rezoluție este pregătit de raportor, dezbătut în comisie, adoptat în comisie și trimis mai departe în plenară, ca orice alt raport de la Parlament. Aceasta este procedura care, într-adevăr, are anumite specificități, dar, în rest, este foarte asemănătoare cu celelalte proceduri. Da, pentru actele delegate putem face obiecții cu orice motive, deci cu orice fel de temeiuri. Doamnă președintă, Anul acesta, anul 2014, este un an un pic cam complicat. Dacă nu sunt obiecții, e foarte clar, cu excepția actului delegat 4, care ne va fi transmis în iulie, deci este noul mandat parlamentar. În schimb, la actul delegat 2 trebuie să ținem cont de faptul că în aprilie avem ultima plenară în cadrul acestui mandat. Deci dacă ni se prezintă actul delegat în martie și sunt obiecții, atunci asta înseamnă că acest act delegat va rămâne pentru următorul mandat și sper să nu se întâmple așa. Da, Ian, în principiu, Comisia poate transmite aceste acte delegate în luna martie, dar prin procedura obișnuită am putea să le prezentăm în februarie. Și atunci am ajunge la plenara din aprilie. Da, dar aici, în documentul pe care l-am primit, este trecută luna martie. Da, dacă este transmis în martie, atunci nu putem avea o procedură ordinară pentru că avem termenul de două luni și ultima plenară este în aprilie. Deci iată de ce am înțeles că jumătatea lunii februarie este limita pentru a prezenta toate acele acte delegate care intră în procedura ordinară și pentru care există termenul de două luni. Miguel, te rog. Da, s-au făcut negocieri interinstituționale între cele trei instituții și s-a acordat ca cel mai târziu pe 13 martie să se prezinte, să se anunțe în fața plenarei aceste acte delegate. Asta înseamnă că în principiu mai avem două luni Vreau să spun că putem prezenta obiecții până la ultima plenară din aprilie. Dar dacă avem obiecții pe care le prezentăm la plenară, la ultima plenară în aprilie și redactăm un proiect de rezoluție în care facem sugestii comisiei, recomandări, atunci comisia va trebui să țină cont de aceste recomandări și să revină cu propuneri în luna iulie. Asta e clar. Domnul Zeller. Mulțumesc, La acest regulament Avem un articol 17 în care se face referință la actele delegate și în rest nu știm nimic, nici măcar până în vara anului următor nu se va face nimic și asta nu pot să o înțeleg pentru că la un regulament atât de extins cred că Comisia ar trebui să fie în stare să ne prezinte ceva în legătură cu actele delegate înainte de pauza în campanie electorală. Da, dacă nu mai sunt uh, întrebări, l-aș ruga pe Nicola să răspundă, în special ultimele întrebări a lui Joachim. Mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, la ultima întrebare, în ceea ce privește regulamentul EGTC, Comisia și asta nu apare pe listă, pentru că aici n-am descris aceste acte delegate. Putem să vă dăm o prezentare a situației actuale în ceea ce privește IGTC-ul, dar planul nostru deocamdată este ca acesta să fie prezentat la ultimul grup, pentru că actele delegate, în acest caz, sunt pentru indicatorii de evaluare și raportare și din acest motiv nu este o prioritate esențială pentru noi, pentru că nu trebuie neapărat să se facă ceva. Așa că, ținând cont de constrângerile timp, am considerat că acest act delegat poate fi considerat ca având o prioritate redusă, pentru că acțiunile necesare nu uh, sunt atât de urgente. Deci probabil că acestea vor rămâne pentru noul mandat parlamentar după uh, vacanța de vară. Și acum, pentru a reveni la celelalte chestiuni care au fost prezentate aici. Miguel spunea foarte bine că, în principiu, avem un acord interinstituțional care va fi finalizat și aceasta ne va permite să avem procedurile foarte clare și, bineînțeles, vom schimba poziția noastră în funcție de acest acord. Dar primele trei acte delegate, în principiu, intenția noastră era de a le prezenta înaintea încetării activității parlamentare, parlamentare și să le adoptăm, bineînțeles dacă nu sunt obiecții din partea Parlamentului și a Consiliului și atunci el ar intra imediat în vigoare. Bineînțeles, dacă există obiecții din partea Parlamentului sau a Consiliului, asta înseamnă automat că actele delegate nu pot intra în vigoare. Și aici există mai multe opțiuni din partea Comisiei. Una dintre ele ar fi aceea de a pregăti noi acte delegate pentru a încerca să se țină cont de acele obiecții care au fost prezentate și acel act delegat nou trebuie să fie din nou notificat. Însă, ținând cont de calendarul pe care îl avem, e clar că asta ar însemna că noul act delegat uh, ar veni în fața noului Parlament după vacanța de vară. Și asta ar fi o situație oarecum problematică, pentru că avem aici prevederi la care trebuie să fim operaționali mult mai devreme, nu doar în a doua jumătate a anului. Și iată de ce Vom încerca și în săptămânile viitoare să lucrăm din greu pentru a reduce acest pericol care ar putea obstaculiza um, eficiența acestor acte delegate. Acum, în ceea ce privește procedura în regim de urgență, aceasta nu este o problemă pentru că este în actul de bază și ea ne permite o publicare imediată și o intrare în vigoare imediată a actelor delegate. Însă acestea, acest lucru nu este prevăzut în regulamentul procedurilor comune. Deci nu se poate aplica. O altă opțiune este adoptarea timpurie prin care Parlamentul și Consiliul își pot um, manifesta părerea că nu vor prezenta obiecții până la sfârșitul termenului stabilit, deci termenul de două luni. Și așa cum spuneam, uh, pentru primele acte delegate, pentru codul de conduită, credem că acest lucru este posibil. Dacă ambele instituții sunt pregătite să ne dea undă verde și să spună că uh, nu vor prezenta obiecții, atunci uh, actul delegat poate fi adoptat imediat. Mulțumesc, cred că nu mai există alte comentarii. Dacă mai aveți întrebări pentru Nicolas, dacă nu, vă mulțumim. Am înțeles că ne-am luat angajament de ambele părți pentru a lucra de aproape la actele delegate. Aș vrea să vă prezint și ultimul punct de pe ordinea de zi. E vorba de informarea în legătură cu deciziile coordonatorilor. V-aș informa că în cazul în care mai apare un raport din proprie inițiativă de la bugete Deocamdată nu avem un acord din partea conferinței președinților, dar dacă acesta se adoptă, atunci trebuie să hotărească PPE-ul și ALDE ce grup va prelua acest aviz. În ceea ce privește actele delegate și de executare, am hotărât că raportorii de la regulamentele de bază vor fi și raportorii pentru toată această procedură. Iar în ceea ce privește audierile publice, avem o decizie propusă de coordona, luată de coordonatori și anume de a avea audieri publice suplimentare în ceea ce privește contractele publice. E vorba de o propunere din partea PPE-ului și aceasta poate fi supusă deciziei conferinței președinților pentru a vedea ce se va întâmpla. Asta este tot. Următoarea ședință, nu mi-aduc aminte exact datele, cred că este de pe 22-23 ianuarie. Nu există alte teme la punctul diverse, nimeni nu a prezentat nicio cerere. Cred că se poate suspenda ședința și am pregătit un cocktail la ieșirea din sală. Cred că era programat uh, la orele 17.30. Uh, nu știu dacă cineva se va întoarce înapoi. Nu știu dacă se va întoarce cineva la orele 18. Deci uh, cocktailul va începe nu la orele 18.30, cum fusese programat inițial, ci la orele 18, dacă mai așteptați până atunci. Și oricum, dacă nu ne revedem, atunci vă doresc sărbători fericite. sorry the cocktail is also with eating uh, menu so for those who want to have dinner it's also uh, it's Dacă cocktail este și mâncare, deci pentru cei care doriți să luați cină, poate vă interesează.